el señor presidente. Bueno, amigas y amigos, señor comisario, señor vicepresidente. Dragi colegi, domnule comisar, domnule vicepreședinte, declar reuniunea noastră deschisă. Primul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Geringer de Oedenberg discutăm despre o mai bună legiferare. Dau cuvântul imediat doamnei raportor. Aveți la dispoziție șase minute, patru dintre acestea pentru o primă intervenție și două la finele dezbaterii. Dacă doriți să vorbiți acum șase minute și mai apoi deloc, este alegerea dumneavoastră. În mod normal, lăsăm raportorului la final două minute pentru a reacționa la dezbatere. Aveți cuvântul, doamnă raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm despre principiul subsidiarității și despre o legiferare acolo unde este nevoie. Acest drept al ă, subsidiarității trebuie să fie transparent, clar, inteligibil.